tocmai la uh, polul opus. Dar intervine și o problemă de natură juridică. Vorbim de libertatea de uh, stabilire, așa cum propune Comisia și Parlamentul, sau asta ține mai degrabă de uh, fiscalitate și de armonizarea fiscală, așa cum spune Consiliul. Eu cred că rămâne de văzut cum vom rezolva această problemă de ordin juridic care ar putea permite o deblocare a situației mai apoi și în plan politic. Mai constatăm că anumite state membre nu au realmente voința de a procede la astfel de modificări, pentru că atunci și-ar crea probleme. Ori eu cred că trebuie să deblocăm situația mai întâi pe plan juridic. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Poșpiș. Îl urmează acum la cuvânt timp de două minute domnul Garcia del Blanco. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă ministru, doamnelor și domnilor. O mare companie, un mare agent economic care activează în Europa, până la urmă activează pe piața cea mai stabilă, cel mai sigur din punct de vedere juridic, cel mai stabil din punct de vedere politic de pe pământ. Deci este de bun simț ca măcar să ne spună și nouă ce fac pe aici, cu ce se ocupă ei în realitate, care sunt numărul de angajați real pe care iau și care este structura lor de antreprenoriat care de fapt corespunde răspunde obiectului de activitate, nici măcar atâta lucru nu știm. De fiecare dată placitatea crește. Mai mult decât atât, momentul în care una dintre aceste companii sau agenți economici dau publicității unele dintre datele pe care dețin, din ce în ce ne apucăm cu mâinile de cap. Săptămâna trecută Netflix, ca să dăm un exemplu, a dat publicității bilanțul anilor sale, a recunoscut că are o cifră de afaceri de 5 miliarde de euro, din care 600 de milioane aproape erau profit, iar din țara mea, ca să vă dau un exemplu, în Spania, care este una dintre uh, principalele principalele centrale activității sale au declarat vreo 3.000 de euro plăți la impozitul de stat, la ministeria statului. Au plătit mai puțin decât măcelăria de la mine din cartier și acest lucru nu este durabil, este, nu este durabil din punct modelului aplicat. Dacă vorbim de această raportare țară cu țară, până la urmă vorbim despre durabilitatea modelului nostru, că ne trebuie un instrumentar suficient ca să putem controla că se plătesc impozite acolo unde veniturile sunt generate. Una dintre aceste companii, multe dintre ele care nu sunt din Europeană vin și în piața noastră comună se comportă așa cum se comportă cele mai rele companii care se duc și extrag minerale rare în cine știe ce țări din lumea a treia. Practic, lasă în urma lor ceva mai mult, nu știu, o mână de locuri de muncă de, și de angajați prost plătiți. Doamne ministru, când vorbim despre aceste chestiuni, nu vorbim despre orice problemă, vorbim despre durabilitatea propriului nostru model democratic în fața unei schimbări ca cea care se configurează la nivel mondial. Populația, oamenii sunt din ce în ce mai orientați către guverne și de fiecare dată guverne guvernele sunt din ce în ce mai incapabile să reacționeze. Este o dată anemie fiscală, bugetele nu mai fac față nevoilor cetățenilor și de aceea crește descumpănirea și adversitatea față de sistem. Închei, doamnă ministru. Domnul președinte îl întrerupe pe domnul Garcia del Blanco. Urmează acum timp de un minut domnul Garicano. Senora... Doamnă ministru, vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, ceea ce solicităm noi în Parlamentul European astăzi este un lucru simplu care ar trebui să fie absolut realizabil. Noi dorim transparență, dorim să știm cât și unde se plătește și dacă nu știm nici măcar care sunt uh, care este nivelul de conformitate fiscală pentru diferiți agenți economici în funcție de țară, nici măcar nu putem uh, să ne apucăm să rezolvăm probleme și mai grave dintre cele cu care se confruntă acest Parlament. Chiar nu avem cum să recuperăm încrederea cetățenilor europeni, nu putem să recuperăm um, încrederea cetățenilor europeni dacă nu suntem în stare să rezolvăm această problemă. Sunt agenți economici care nu-și plătesc impozitele și sunt țări care le dau o mână de ajutor în acest sens. În 2017 Parlamentul a adoptat o rezoluție și nici măcar n-am început să negociem. N-am reușit nici măcar să începem negocierile pentru că nu a fost dezbătută în Consiliu această rezoluție. Ar trebui să rezolvăm această problemă. Este cât se poate de urgent dacă vrem să recăpătăm încrederea cetățenilor europeni. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Garican. Urmează timp de un minut și jumătate, doamna Hautala. Um, Doamnă ministru, cred că erați de față la întâlnirea cu Verzi când s-a scris următoarea teză în programul finlandez. Finlanda va sprijini soluții pentru combaterea paradisurilor fiscale, atât în Uniunea Europeană cât și în restul lumii, pentru ca profiturile companiilor să fie impozitate în mod transparent. Vă mulțumesc pentru această schimbare de politică care a permis Finlandei să încerce să spargă acest blocaj care persistă de mai mulți ani. Dumneavoastră, președinția, aveți acum ocazie de aur să transpuneți în fapte ceea ce ați spus în acel program. Parlamentul European își pune toată încrederea în dumneavoastră. Vă rugăm să depășiți blocajul din Consiliu și vă veți câștiga mulți prieteni în Parlament și în altă parte. Aș vrea să le spun acelor state membre care sunt împotriva acestei propuneri că ar trebui să le fie rușine este rușinos că Parlamentul European trebuie să-i amintească Consiliului care datoria de a încheia prima lectură. Vă urez mult succes și pentru că Finlanda este lider în materie de transparență, ar fi foarte important ca dumneavoastră să publicați rezultatele grupului de lucru de vineri, inclusiv numele statelor membre și pozițiile lor cu privire la această temă foarte importantă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Hautala. Urmează timp de un minut și jumătate, domnul Ferber. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă reprezentantă președinției Consiliului, stimați colegi. Mi se face puțin regretabil că astăzi purtăm această dezbatere, deoarece Consiliul a asumat o poziție care uh, este depusă în întrebări până la urmă această raportare țară cu țară este, sigur, văzută pentru anumite entități fiscale și s-a constatat că, iată, nu s-a discutat problema cea mai gravă, din potrivă, transparența, a, deci nu s-a ajuns la sfârșitul lumii și s-a dovedit chiar că și buna funcționare a băncilor a trecut prin acest parcurs. În Parlament, în ultimul mandat, nu ne-a fost viața foarte ușoară și a trebuit să ajungem la un compromis echilibrat, tocmai pentru a ține cont de interesele uh, companiilor pe de parte și a uh, opiniei publice pe de altă parte și am încercat să ajungem la unison. Și de aceea, din totdeauna și dezbaterea noastră de astăzi a va, uh, va ajunge să fie discutată în grupuri de lucru aferent din Consiliul. Avem nevoie de dezbatere și în plenară. Dacă e nevoie de dezbatere în plenară ca să vă apucați de treaba, păi chiar că treaba stă foarte prost și de aici vin cu rugămintea mea. Adică ar trebui să vorbiți cu statele membre și să vă asigurați că nu ne ocupăm numai de uh, temeiul juridic, ci că ne punem de acord și în legătură cu conținutul acestei dispoziții ca să avem o contribuție să combatem paradisurile fiscale și să eliminăm aceste paradisuri paradisuri fiscale, pentru că nu mai suntem credibili în OCDE dacă noi înșine în Europeană avem paradisuri fiscale și aceasta este răspunderea dumneavoastră că de astăzi președinte al Consiliului și ne bizuim pe dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Ferber. Urmează acum timp de un minut și jumătate, domnul Fel Volgan. Domnule președinte, doamnă ministru, doamnă Tupuraina, ați vorbit noastră de progrese în Consiliul Uniunii Europene. Eu nu prea le văd aceste progrese. De trei ani de zile stăm și așteptăm să se urnească statele membre pe acest dosar atât de important referitor la raportarea publică țară cu țară. Nu s-a mișcat nimic. Uh, Consiliul blochează acest uh, dosar în ciuda orice fel de documente, Panama Papers, LuxLeaks și toate aparaturile fiscale. Transparența în Uniunea Europeană, mai ales la fiscalitate, este cheia combaterii evaziunii fiscale, iar cetățenii Europei au dreptul să știe ce fac și cât plătesc impozite marile concerne. Practic, mă explic la fel de explicit precum colegul din AFD, care spunea că nu, până la urmă, nu lucrăm în slujba oamenilor. În anii trecuți, PPE-ul, chiar în Comisia Jurii, a împiedicat să adresăm o întrebare pe marginea acestui dosar atât de important. De aceea, dezbaterea a fost devansată și o putem porta astăzi. Însă, mă bucur foarte tare să constat că suntem unanim de acord că trebuie să hotărâm că trebuie să împingem de spate Consiliul să se miște. Noi, socialdemocrații, susținem această inițiativă, așa cum spune și pe bună dreptate colega mea, doamna Regner, mai ales în Germania, Germania blochează acest lucru prin guvernul federal și de aceea Până la urmă, trebuie să avem foarte mare grijă, cum spunea și domnul Ferber, și în UE și în Germania ar trebui să tragem de mână pe domnul Altmaier ca să dăm unde verde, să se facă progrese și ceilalți miniștri sunt absolut de acord că trebuie să mergem mai departe. În orice caz, mai este de așteptat până acolo. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule în Urmează acum timp de un minut domnul Covarcic la cuvânt. Thank you. Um, thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru. Această propunere se referă la multinaționale globale și dorește sporirea transparenței și nu e beneficial doar pentru autorități autoritățile fiscale, dar și pentru IMM-uri care adesea trebuie să competiționeze cu astfel de mari companii și nu sunt uh, uh capabile tocmai din cauza uh, că cei mari își împrăștie uh, profitul în mai multe state. Ori impozitul trebuie plătit acolo unde se generează profit. E vorba de transparență și în ce privește economia digitală există un consens potrivit căruia fiscalitatea curentă nu e adaptată contextului global. Regulile trebuie modernizate ca lucrurile să fie de acum reflectate și în lege. UE poate acționa pentru a combate planificarea fiscală agresivă. Nu vorbim doar de piața internă, ci de, și de nivelul internațional. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, Kovarcic. Urmează timp de un minut și jumătate, domnul Gigold. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru mine este una dintre marile mistere și nu numai pentru mine, ci și pentru toți cetățenii. De ce, mă rog, în Europa, majoritatea statelor membre uh, își uh, uh, lasă afectate de un singur paradis fiscal veniturile lor uh, la trezorerie. Guvernele statelor membre ar putea să combată acest dumping fiscal de ani de zile. Practic nu fac nimic, nu e niciun fel de măsură care să producă efecte în acest domeniu și nu aceasta este concurența echitabilă și nu asta este echitatea fiscală pe care în programele electorale, platforma programa, oricui ar fi, creștini, democrați, verzi sau liberal se găsește. De trei ani de zile există o propunere referitoare la trans transparență referitor la raportarea țară cu țară. Și în 2016 Comisia a venit cu această propunere. În 2017 Parlamentul European a adoptat cu o mare majoritate o, o rezoluție în acest sens și, o, bineînțeles, o declarație. De atunci și până acum, în Consiliul Uniunii Europene, statele membre blochează acest dosar și guvernele sunt cele care blochează și stau în calea achității fiscale și, practic, nu e vorba doar de un paradis fiscal, ci Culmea se împotrivește și Guvernul Federal al Germaniei. SPD-ul a, venit și a cerut aici, a explicat prin vocea ministrului Schulz că, iată, se dorește aplicarea acestei măsuri și asigură unei limpezimi. Însă, ce se va întâmpla? Vineri se întâlnesc statele membre și atunci o să constatăm, să vedem dacă această mare coaliție și-a modificat sau nu poziția și dacă, iată, avem în sfârșit o majoritate pentru această măsură atât de importantă referitor la echitatea fiscală. Mă bizui pe aceste lucruri, însă avem aceste măsuri pentru a combate dumpingul fiscal. Mulțumesc, domnule Grigor. Urmează timp de un minut și jumătate, domnul Caras. Mulțumesc, doamnelor și domnilor se reiese din această dezbatere ceva ce am mai auzit și de la Jean-Claude Juncker mai devreme. Ceea ce trebuie să facem, știm ce avem de făcut. Problema este că există blocaje la nivelul abordărilor și jocurilor de putere între partidele politice din statele membre care sunt anti-europene sau care sunt poate pro-europene și care afectează viitorul. Nu este corect acest lucru, este irresponsabil acest comportament și nedrept și tocmai despre asta este vorba și aici. Este tot tocmai vorba despre faptul că această raportare bugetară trebuie să fie impusă pentru că ea este o, o piedică și practic împiedică echitatea fiscală. Este vorba despre transparență și este vorba despre echitate fiscală și am demonstrat că acesta este o reușită. Am văzut că în domeniul bancar am introdus așa numită raportare țară cu țară și chiar în primul an am descoperit că 628 de milioane de euro în câștiguri sunt generate în statele membre unde uh, nu se plătesc aceste impozite. Și atunci, de ce, uh, cum am creat noi acest model de succes până la urmă? Uh, ne bizuim pe aceste mari concerne care au bilanțuri generate în aceste state membre. Ce încercăm să ascundem? trebuie să ne impunem, să cerem mai multă responsabilitate, să uh, împiedicăm piedici, să eliminăm piedicile și să permitem o mai mare uh, capacitate de negociere a Uniunii Europene, pentru că, până la urmă, asta doresc și cetățenii. Mulțumesc, domnule Caras. Urmează acum la cuvânt domnul Fernandez. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte platforma de conținut audiovizual despre care vorbea un coleg de-al meu ceva mai devreme a prezentat în acest weekend un film, a proiectat un film care se numește The Laundry Mac cu Meryl Streep și Antonio Banderas printre altele. Apropo că veni vorba, o satire extraordinară referitor la tactele de evaziune fiscală, de eludare fiscală, de um, evitare practic a plății de impozite cu tot felul de prețuri de transfer și cu tot felul de uh, șmecherii. Era vorba problemă de cinism. Până la urmă, cei care produc aceste uh, filme, uh, poate chiar ei înșiși nu plătesc impozite în țările în care le-au produs. Există păreri diferite în acest Parlament în legătură cu care este nivelul pe care trebuie să, la cât să se ridice aceste impozite în economie. Însă suntem cu toții de acord că trebuie plătite impozitele și că nu pot exista în fel de șmecherii și uh, tot felul de chichițe legale pentru a evita acest lucru. Practic, s-a cerut să se dea publicității informații referitoare la toate aceste chestiuni și fără să existe niciun fel de probleme în acest sens. Este greu de înțeles că la trei ani de zile după ce a fost aprobată directiva aceasta, propunerea directivă de către Parlament, Consiliul uh, a fost incapabil să avanseze în procesul de negociere. Și în egală măsură, cum spunea și un alt coleg ceva mai devreme, este trist să vedem că am așteptat din partea Parlamentului să se țină această dezbatere în plen, pentru ca măcar să organizeze ei, să se miște, să organizeze o reuniune în care să înceapă negocierile. Și vreau vreau să o încurajez pe doamna ministru din Finlanda să înceapă încă de pe acum aceste negocieri cu un rezultat concret. Mulțumesc, domnule Fernandez. Urmează timp de un minut doamna Karlsbro. Herr talman, transparență o Domnule președinte, transparența face ca jocul pe care îl jucăm în societate să fie unul corect și drept și este necesară pentru ca piața unică să funcționeze. Publicarea acestor date nu face decât să consolideze întreprinderile și încrederea cetățenilor în ele. Evitarea fiscală, planificarea fiscală agresivă nu fac decât să reducă încrederea și să denatureze concurența. Și, practic, sunt penalizați cei care se comportă cu bună credință. Sunt uh, afectate și IMM-urile. De aceea, noi trebuie să prevenim toate aceste efecte negative printr-o transparență sănătoasă. Aceasta reprezintă democrația și reprezintă, de fapt, bunăstarea pe termen lung. Iată de ce a sosit momentul să adoptăm aceste norme ele trebuie să existe, să fie clare și să favorizeze nu doar IMM-urile, ci toată piața unică. Mulțumesc! Mulțumim un minut acum, doamna Toussaint. Merci. Eh, vă mulțumesc, dragi colegi. Nu va exista justiție sau Europa fără justiție fiscală. Da? Vorbim de o travă socială, pentru că până la 1000 de miliarde de euro de impozite sunt pierdute de UE, sunt retrase din UE în fiecare an. Vorbim de uh, o sumă echivalentă cu toate cheltuielile pentru sănătate în UE. Cum să spunem că nu există bani pentru urgența climatică când paradisurile fiscale sunt pline de bani? Vorbim de securitatea noastră. Opacitatea paradisurilor fiscale permite finanțarea terorismului și a crimei organizate. E indecent să închidem ochii și să pretindem că luptăm împotriva acestor organizații a atacurilor asupra populației fără a le bloca principalele resurse financiare. A venit vremea ca statele membre să adopte în sfârșit această directivă, un prim pas decisiv împotriva impunității și către justiție. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Tusa. Acum trecem la procedura Catch the Eye. Începând cu domnul Belca. Thank you. Uh... Vă mulțumesc S-au spus foarte multe, dar un lucru pe care aș vrea să-l adaug e că tema ce o discutăm azi este mult mai importantă decât transparența pieței, concurență, economie în termen general, ci e vorba de recâștigarea încrederii cetățenilor noștri. Și, în fapt, în campania la alegerile europene, poate toți am pledat pentru ca această temă să fie în sfârșit rezolvată și iată că așteaptă încă din 2017, când în Parlament s-a votat. Permiteți-mi să spun doar că în timp ce noi cerem transparență fiscală în Uniunea Europeană, suntem noi înșine foarte departe de asta. Consiliul blochează dosarul, Trei sau poate chiar mai multe președinții din uh, trecut au blocat-o la Consiliu și acum m-aș adresa președinției finlandeze. Ați putea fi liderul unei schimbări reale în uh, Europa. Uh, ne-am aștepta să trecem și la fapte, dincolo de vorbe. Mulțumim foarte mult. Procedura CatchTI se încheie aici și îi dau cuvântul doamnei ministru, doamna Tupurainen. Stimate domnule președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această dezbatere și pentru intervențiile dumneavoastră. Am luat notă de diversele îngrijorări pe care le-ați exprimat și Uh, îi voi informa pe colegii din Consiliu pe cale de consecință. Vreau să spun câteva cuvinte. În ce privește transparența fiscală în Uniunea Europeană, scopul acestui schimb automat de informații între autoritățile fiscale ale statelor membre, conform directivei pentru cooperare administrativă, a fost extins de 5 ori. De pildă, din 2018, autoritățile fiscale primesc acces la raportarea pentru fiecare țară în parte, inclusiv la informațiile ce le vizează pe multinaționale. Un lucru bun. Din 2020, informațiile cu privire la uh, aranjamentele fiscale transfrontaliere agresive, care sunt propuse de consultanții fiscali, vor fi de asemenea comunicate autorităților fiscale. Un alt lucru bun. Însă, doresc să subliniez că președinția finlandeză dorește să ducă mai departe acest dosar și că se va strădui să înregistreze progrese. Vă asigur că și noi avem tot interesul să finalizăm acest dosar cât mai curând posibil. Suntem hotărâți și președinția noastră va face tot ce stă în puteri pentru a înregistra cât mai multe progrese. Totodată, așa cum uh, s-a spus deja, eu uh, o să vă țin la curent cu progresul înregistrat în Consiliu. Vă mulțumesc încă o dată pentru această dezbatere atât de importantă și oportună. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru Tupurainen. S-a încheiat cu această dezbatere și a fost depusă o cerere de rezoluție din partea șase grupuri politice. S-a încheiat cu această dezbatere noastră. Votarea are loc joi pe acest subiect. Următoarea ședință are loc mâine, miercuri, pe 23 octombrie, de la 9 la ora 14 și de la 15 la 23. Ordinea de zi a fost dată publicității și se găsește pe site-ul internet al Parlamentului European. Este disponibilă. Vă doresc tuturor o uh, un somn să vă tihnească, un somn tihnit, poftă bună, înainte de cine și ne vedem mâine, somn ușor să încheia ședința.